națională. Vom putea să purtăm o dezbatere în plenară în noiembrie, cândva în perioada 23-27 noiembrie. Și întrebarea este cum putem să prevenim violența împotriva întrebărilor. E o chestiune pe care am discutat-o aprofundat și uh, s-au luat angajamente de mai multe ori uh, în cadrul acestei comisii, pentru că acesta face parte din uh, drepturile omului. Unele femei trăiesc în teamă și se tem să nu facă obiectul unor abuzuri, viețele, viețile le sunt uh, amenințate uneori și, desigur, ele nu se pot comporta ca niște oameni normali în viața lor socială, în viața lor profesională, pentru că situația lor pur și simplu nu le permite să se prevaleze de drepturile uh, lor de bază. Există violența fizică, violența psihologică și există și alte tipuri de violență. Există un număr de organisme uh, internaționale care au încercat să analizeze modul în care se poate pune capăt violenței împotriva femeilor, astfel încât acestea să nu fie uh, ostatici de acest tip. Și au fost uh, lansate campanii ca și campania nu împotriva violenței uh, împotriva femeilor. Acestea aceste campanii s-au bucurat de susținerea multor organizații de pretutindeni. Acest lucru arată uh, cât de puternic este sentimentul uh, în legătură cu această temă. Unifem va continua campania sa și va uh, trece în noi etape ale acestei campanii. Noi avem o mare responsabilitate în cadrul comisiei noastre pentru că trebuie să abordăm această temă. Nu trebuie să trecem cu vederea faptul că e vorba de o încălcare a drepturilor omului atunci când femeile sunt expuse violenței, actelor de violențe. Și această violență uh, le împiedică pe femei să joace un rol uh, așa cum ar trebui în societate. Textul propunerii de rezoluție există și aș, v-aș invita să vă uitați atent la această propunere de rezoluții, să faceți uh, comentarii dacă doriți, pentru că noi vom vota asupra acestui text. Uh, eu uh, însă vreau să fac un comentariu pentru că e vorba de un subiect important. Vom continua să lucrăm cu astfel de rezoluții, astfel încât să purtăm o dezbatere utilă în plenară. O să vă dau acum cuvântul și aveți ocazia să comentați la, pe marginea acestei propuneri de rezoluție, care presupun că există în toate versiunile lingvistice. Fru Matera, vă Allora, Ei bine, am uh, analizat cele 73 de amendamente care au fost aduse acestei rezoluții și văd că multe idei au fost uh, repetate și practic nu aduc uh, cu ele o valoare adăugată, din potrivă. Există amendamente interesante din partea unor colegi și chiar dacă mă uit la propria mea muncă, m-am hotărât să păstrez aceste amendamente. Deci eu uh, n-am făcut uh, prea multe amendamente noi, sunt multe care sunt redundante. Deci, aș încerca să simplific lucrurile, date fiind uh, amendamentele numeroase, și uh, trebuie să vă spun că e vorba de o chestiune delicată care va naște tensiuni și sper că ceea ce vom face astăzi va oferi Comisiei Europene un instrument pentru a stimula inițiativele în această privință, cum a spus doamnă președintă. Este extrem de important, așa încât uh, sunt foarte încântată Uh, de accentul pe care Comisia l-a pus pe această temă. Deci vă urez succes uh, cu această uh, activitate în continuare. Mulțumesc, doamna Matera. Dacă mai dorește cineva să comenteze. Dacă nu, vă sugerez să trecem direct la vot. doamnă Paranova. Însă, înainte de a lua cuvântul, doamnă Parvanova, uh, vreau să vă reamintesc că veți avea nevoie de uh, cartelele uh, pentru votul electronic. Mulțumesc, doamnă președintă dat fiind că unele din colegele noastre au trebuit să uh, meargă la Madrid pentru delegație, o să fiu foarte succintă și aș vrea să ridic uh, o verificare lingvistică a amendamentului 59. În textul englezesc uh, se spune că femeile care au fost violate ar trebui să aibă acces la uh, asistență uh, juridică. În uh, textul în limba bulgară se spune free legal aid sau este numai legal aid, pentru că noi am susține că ar trebui să fie free legal aid. Doamnă Parvanova, vom verifica acest lucru. Însă sunt convinsă că ar trebui să existe scris acolo free legal aid. Legal aid înseamnă asistență juridică gratuită, deci dacă se mai pune Ceea ce aș dori să încerc să fac uh, o să vă dau numerele amendamentelor în engleză. Începem să votăm amendamentele. Unele sunt uh, voturi uh, pe părți. Deci votul 1, votul 4, amendamentul 31 nu partea întâi. Împotrivă. Abțineri. Respins. Să verificăm. Partea 1. Amendamentul 31. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și am avut 9 voturi pentru, 12 împotrivă din 21 de voturi exprimate, deci se respinge. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Partea a treia. Pentru, devine caduc. Așa încât putem să trecem la amendamentul 32 pentru. Deci 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 35. Votul poate fi combinat. 35, 34 și 36 trebuie să votăm separat. Amendamentul 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm. S-a deschis votul. Ne puteți spune, funcționează acum? Da, funcționează. Vorbitoarea nu folosește microfonul, așa că nu se poate asigura interpretarea. S-a închis votul și avem voturi pentru, 13 împotrivă, 2 abțineri. Deci, respins. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Pe 42. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 43. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 44. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 45 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua devine caduc? Nu. Deci partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 46. În două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. 11 pentru, 16 împotrivă. Este respins. Amendamentul 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Așadar, trecem la amendamentul 51 devine caduc. Deci trecem la amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 55 pentru, abțineri, adoptat. 56 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Respins. Verificăm. S-a deschis votul. S-a deschis votul. numărul amendamentul 53 și votul s-a deschis. Votul s-a închis. 16 voturi pentru, 11 împotrivă, deci se adoptă. Amendamentul 54. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 57 în două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Partea a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 58. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 59 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 60 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 61 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 62 pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 63 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Respins. Nu cred că trebuie să mai verificăm electronic. 64. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Nu? Verificăm. Cred că putem să verificăm. 64 așadar. S-a deschis votul. S-a închis votul și avem 16 uh, pentru, 10 împotrivă, deci se adoptă. Așadar, amendamentul 66 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 67. 67 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 68 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Așadar, 68. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 12 voturi pentru, 15 împotrivă, este respins. 69 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Este respins. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 72. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Votul s-a deschis. Amendamentul 6. Nu, votul încă nu s-a deschis. Acum doar. Votul este închis. Rezultatul este următorul. 11 voturi pentru, 14 împotrivă. Se respinge. Amendamentul 7. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Se pare că 9 e identic cu 10. Votăm atunci pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Verificăm. Votul s-a deschis. 9, 10, 9 și 10 spune doamna președinte. Și votul s-a deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 18 voturi pentru și 6 împotrivă, precum și 2 abțineri. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pe părți, Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26. Pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 14. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15. S-a retras și uh, trecem la 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Doriți să verificăm? Votul uh, este deschis pentru uh, amendamentul 16. Votul s-a închis. paisprezece voturi pentru, 13 voturi împotrivă, așadar se adoptă. 17 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, se adoptă.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 25. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și amendamentul 4 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Așadar, a venit momentul să dăm votul final. E vorba de vot electronic. Prin urmare, votul este deschis. Doamnă președinte, poate mă înșel, însă mie mi se pare că la uh, aliniatul uh, întâi regăsim următoarea situație. Primele două părți au fost respinse, iar următoarea ar trebui să fie supuse votului, ori de fapt nu s-a întâmplat așa. Vă rog frumos să ne explicați situația.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 și asta înseamnă că, din moment ce n-am luat în considerare partea întâi și partea uh, a doua, nu trebuie să mai votăm uh, și următoarele părți. Așadar, trecem la votul uh, final. Grupul socialiștilor are un membru în plus care n-a trebuit să contribuie la vot. Acum însă e în regulă totul. Votul este închis. Cum ați votat? Împotrivă. Așadar, mai punem un vot la cei care s-au opus. Rezultatul, 17 au votat pentru această rezoluție și 4 au votat uh, împotrivă. Da, v-am luat votul în considerare așadar și am avut și patru abțineri. Prin urmare, vă mulțumesc pentru acest uh, vot și pentru rezultatul său. Mulțumesc mult uh, tuturor uh, colegilor. Jag föreslår att vi återupptar vårt utskottssammanträde och den punkt på dagordningen som vi har nu är... Haideți să reluăm uh, ședința comisiei uh, noastre. Următorul punct pe ordinea de zi e reprezentat de anunțurile uh, doamnei președinte și recomandări din partea coordonatorilor. Astăzi, între ora 3 și 4 după amiază, a avut loc reuniunea coordonatorilor și uh, s-au luat anumite decizii în ceea ce privește rapoartele administrative care trebuie transmise uh, de la o uh, comisie la alta sau către ONG-uri. Am luat în considerare un raport privind foaia de parcurs legată de oportunitățile egale. Am discutat de asemenea un um, raport legat de egalitatea de gen în contextul crizei economice și uh, financiare. Și acest raport a revenit uh, PPE-ului. ALDE preia raportul uh, legat uh, de integrarea socială a femeilor care aparțin diverselor grupuri etnice. și am decis uh, ca dacă Comisia uh, Envi va uh, elabora un raport similar privind sistemul de sănătate în Uniunea Europeană, atunci vom elabora și noi un aviz. Am decis, de asemenea, ca doamna Bauer să se ocupe de descărcarea uh, bugetară uh, pentru um, anul 2008. Și apoi am uh, decis ca petițiile care au fost transmise comisiei noastre să fie transmise tuturor membrilor comisiei. Am mai discutat și o cerere a doamnei Muscudini care dorea să Uh, discută problema femeilor musulmane în uh, Europa. Și coordonatorii au decis uh, că această chestiune nu face parte din competențele Uniunii Europene. Prin urmare, doamna președinte va scrie o scrisoare doamnei Mosedini. Am mai analizat o serie de petiții care, din nou, nu fac parte dintre competențele noastre și uh, vom scrie membrilor pentru a informa în legătură cu această situație. Am mai discutat uh, și um, viitoarea rezoluție legată de uh, extindere, o rezoluție care vizează Croația, Macedonia și Turcia. De asemenea, am hotărât că am dorit să contribuim la acea recomandare vom uh, elabora niște aliniate care să vizeze drepturile uh, femeilor și egalitatea de șanse. Am discutat de asemenea și uh, calendarul delegațiilor și vizitelor, iar secretariatul evident va informa toți membrii comisiei în legătură cu acest calendar. Am mai discutat și um, problema unei audieri uh, publice înspre o strategie europeană către egalitatea de gen. Am stabilit uh, și un termen uh, limită, data de 13 noiembrie. E termenul limită până la care grupurile trebuie să își înainteze sugestiile. Evident, sugestii care vizează organizarea acestei audieri. Am decis, uh, de asemenea, în privința audierii uh, candidaților la funcția de comisar, să elaborăm uh, o listă cu întrebări care le vor fi adresate candidaților. Au existat foarte multe sugestii la care vom reflecta. Și întrebările pe care sperăm uh, să le uh, adresăm, uh, evident, vor fi transmise tuturor membrilor. Coordonatorii s-au pus de acord și asupra următorului fapt. Vom include în listă și întrebările care au fost înaintate în această dimineață. Și încă un punct. Coordonatorii au mai decis că atunci când vine uh, vorba de alocarea diverselor portofolii în cadrul comisiei, să îi scriem uh, domnului Buzek, uh, care este președintele Parlamentului uh, European, afirmând clar că am dori să avem uh, un comisar, uh, fie el femeie sau bărbat, uh, care să se ocupe de problema femeilor în Europa. Asta s-a decis la reuniunea coordonatorilor. Evident, puteți regăsi totul în procesul verbal al acestei uh, reuniuni. Vi har några punkter kvar på dagordningen, men jag kommer till att... Eh, Mai avem câteva puncte pe ordinea de zi. toate acestea, eu trebuie să vă părăsesc acum. Câțiva dintre noi plecăm la Madrid la o întâlnire a delegației, așa încât o voi ruga pe doamna Estrela să preia um, președinția. Vă mulțumesc tuturor pentru participarea activă de astăzi și dau acum cuvântul doamnei Estrela. Peço desculpa desta pausa, mas foi para tentar perceber. Îmi cer scuze pentru această pauză. Însă, stimați colegi, haideți să examinăm următorul punct care trebuie să-l dezbatem, prevenirea represiei prevenirea și combaterea, combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor. Doamna Bauer este raportoare pentru aviz, așa încât îi voi da cuvântul imediat. Thank you, first of all, to all who... Vă mulțumesc în primul rând tuturor celor care sunteți prezenți. Sunt sigură că pentru unii dintre dumneavoastră este o surpriză că în locul unui aviz sau unui proiect de aviz avem o întrebare orală. Știți că această situație provine și de la noua poziție a Parlamentului European după semnarea tratatului de la Lisabona mm, marți, ieri de fapt. Acum este imposibil să respectăm termenul și să terminăm acest dosar înainte să intre în vigoare tratatul de la Lisabona. Singura posibilitate este să trimitem un mesaj comisiei în legătură cu ceea ce căutăm și ceea ce așteptăm de la ei, să scriem o întrebare orală în legătură cu această rezoluție. Situația este de așa natură încât Comisia Libe a decis o asemenea soluție și acum avem două întrebări orale, nu doar două ca număr, pentru că una este adresată Comisiei și cealaltă Consiliului. Avem două versiuni de asemenea, pentru că Comisia Libe a redactat o versiune diferită a întrebării orale. Noi, împreună cu raportorul pe această temă, ar trebui să pregătim o versiune comună a întrebării orale, care să introducă și o moțiune de rezoluție. Eu sper că vom avea suficient timp să revenim la aceste probleme și că se va redacta o versiune comună. Vă rog să uh, considerați această ocazie ca un schimb de opinii informal în legătură cu ceea ce am dorit să apară în textul comun al întrebării cu Comisia Libe. Ceea ce pot să adaug eu în acest moment este că avem vești bune din partea Consiliului. Consiliul, bineînțeles, că a lucrat pe acest dosar și în ciuda faptului că comisia trebuie să ne aducă o versiune nouă, aceasta va fi o versiune foarte asemănătoare cu cea a Consiliului. Uh, pe cea pe care Consiliul va adopta la întâlnirea GHA la începutul lunii decembrie. Această nouă propunere care vine din partea Comisiei va fi un pas important înainte, poate nu atât de mare pe cât ne așteptam, însă este un pas foarte mare și important. Dacă vă aduceți aminte, am uh, încercat foarte mult să introducem problema copiilor care cerșesc pe străzi în diverse capitale din statele membre. După cum ne-a spus și Europolul, mulți din acești copii sunt victime ale traficului. Uneori împreună cu mamele lor sau chiar cu toată familia lor. Și noi nu avem niciun fel de instrument pentru a rezolva această problemă, pentru că nu dețineam niciun fel de dovezi și cerșitul nu este o activitate ilegală, conform sistemelor juridice din Uniunea Europeană, nu dețineam niciun fel de instrument pentru a rezolva uh, aceste probleme din punctul de vedere al traficului de ființe umane. Acum, această mențiune apare în raport ca o formă diferită a traficului de persoane. Există și o parte foarte puternică de protecție a victimelor pentru a elimina acele cazuri în care victimele au fost victimizate din nou și se acordă Uh, foarte mult ajutor acestor victime. Bineînțeles că există uh, posibilitatea și unor altor măsuri, pentru că uh, nu există deocamdată posibilitatea de consiliere juridică gratuită pentru aceste victime în uh, proiect. Mai apare încă o problemă după părerea noastră. Și anume, există o posibilitate de trimitere în judecată extrateritorială, dar nu pentru rezidenții permanenți, doar pentru cetățeni. Mai este inclusă și o parte foarte puternică de protecție a copiilor, Uh, care constituie o circunstanță agravantă, ceea ce trebuie să verificăm mai târziu, când vom deține următorul proiect, este gravitatea sancțiunilor. Pentru că, din câte știm noi, cu cât mai s-a făcut un o evaluare de impact anul trecut care ne arată că în anumite state sancțiunile sunt uh, foarte ușoare. Însă mi-aduc aminte când am început să mă ocup cu probleme de trafic de, de persoane, exista un stat membru în care un infractor putea să fie elibie, să primească doar o amendă. Bineînțeles că acum situația este diferită față de ultimul plan de acțiune. Deci, pentru a rezuma, situația este de asemenea natură acum, încât avem primul proiect al întrebării orale. Vom continua să lucrăm pe acest text și vom continua de asemenea să redactăm rezoluția. Din păcate, doamna Ed nu este aici săptămâna aceasta. Termenul este decembrie, dar probabil se va ajunge și va, raportul va ajunge în plenară din ianuarie. Aceasta este situația în momentul de față. Vă mulțumesc. Thank you very much, Mrs. Bauer. Vă mulțumesc, doamna Bauer.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 Noi avem nevoie aici de o formulare foarte clară atunci când vorbim despre traficul de persoane. Traficul de persoane include destul de multe lucruri, astfel încât trebuie să ne asigurăm că avem o definiție foarte precisă. Al doilea lucru la care aș dori să mă refer este situația din diversele state membre. în legătură cu uh, pedepsele mai stricte. Uneori, pedepsele mai stricte pot să fie contraproductive, în special în, cadrul, în uh, cazul copiilor. Ace, aceste sancțiuni pot să înrăutățească situația copiilor. Spun acest lucru ca cetățean german, nu cunosc uh, situația de altundeva. Însă este important să putem privi situația de la țară la țară. De asemenea, s-a dat un rol foarte important protecției victimelor. Ceea ce este bine. Însă în ceea ce îi privește pe copii, trebuie să fim și mai uh, clari. Trebuie să legăm acest lucru de metode practice care să ajute la protejarea copiilor, de exemplu, atunci când copiii sunt uh, martori sau când ei, copiii sunt victime în sensul strict al cuvântului. Uh, și aș pune o întrebare acum. Mi se pare că este foarte bine că doamna Bauer ne-a cerut să punem întrebări. Uh, eu voi participa la această procedură, însă v-aș îndemna să aveți să fiți precaute în aceste întrebări. La prima întrebare se face o referire la Frontex. Pentru grupul meu, bineînțeles, GUE NGL, este foarte dificil să acceptăm ideea că această agenție, uh, care nu este supravegheată de nimeni, are un rol atât de uh, proeminent. Aceasta este o problemă pentru mine. De asemenea, vreau, aș vrea să vă întreb în legătură cu calendarul, pentru că sunt uh, deputat nou în acest mandat și nu vreau să pierd niciun termen limită. Însă, în ceea ce privește poziția de bază a doamnei Bauer, uh, o putem susține. Însă, mi se pare important să punem aceste întrebări pe care tocmai le-am pus și în ceea ce privește o rezoluție, este important să ne amintim că tratatul de la Lisabona va aduce câteva schimbări semnificative. Vă mulțumesc, doamna Emst. Acum voi da cuvântul doamnei Meissner. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Este bine că discutăm acest punct în comisia actuală. Nu putem face niciodată suficient în legătură cu traficul de ființe umane. Însă există un punct 6a unde trebuie să ne amintim că cei care folosesc serviciile traficanților, traficanților de persoane trebuie să fie uh, culpabilizați și ei. Uh, cam, când s-a organizat uh, campionatul mondial de fotbal în Germania, am putut să vizitez locuri unde miniștrii regionali și naționali uh, au participat la întâlniri de informa- informare. Nu se poate împiedica traficul de persoane la, cu ocazia acestor evenimente. Însă nu cumva am putea să organizăm o campanie în care să le facem clar bărbaților care folosesc aceste servicii uh, care sunt implicațiile acțiunilor lor. Cred că ar trebui să susținem așa uh, un asemenea tip de inițiative. Vă mulțumesc, doamnă Meissner. Cu toții ne amintim de activitatea dumneavoastră la Parlamentul European atunci când a avut loc campionatul mondial de fotbal în Germania. Și ne amintim și că datorită ajutorului autorităților germane am putut să avem rezultate, cu toate că uh, nici aceste rezultate nu au fost uh, pe timp de deplin satisfăcătoare. Mulțumesc, aș dori să-i mulțumesc și eu doamnei Bauer pentru că a regândit aceste proceduri care trebuie să fie uh, incluse în legătură cu uh, intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Cred că trebuie să adoptăm proceduri noi, însă mi se pare important că ați pus accentul pe noile proceduri. Ca această comisie și Parlamentul să pună bazele unui nou cadru pe care lucrăm deja din 2002. Există multe aspecte ale acestui raport. Mie mi s-a părut că punctul 6b este foarte important și anume problema consensului. Cum pot să explic acest lucru mai bine? Condi... Condițiile în care victimele pot să consimtă și când, când uh, uh, putem hotărâ că uh, a avut loc trafic de persoane, chiar dacă victima respectivă pare să-și fi dat consimțământul. Cum putem decide momentul în care o persoană devine vulnerabilă? Traficul trebuie să fie uh, considerat o activitate ilegală, chiar dacă persoana nu a suferit o violență fizică. În țara noastră vedem că lucrurile se schimbă, uh, modalitatea de traficare se schimbă la început, când am început să discutăm această problemă în 1996, când am ajuns în Parlamentul European, am avut o carte albă în legătură cu traficul de persoane. Atunci ne refeream la un trafic foarte vizibil. Însă astăzi legislația a devenit mai strictă, însă traficanții nu mai sunt atât de vizibili. Nu este întotdeauna ușor să identifici, mm, să hotărăști dacă uh, este vorba de un caz de uh, sclavie, de fapt, pentru că uh, infractorii se ascund mult mai bine. Aș dori să mă familiarizez mai mult cu această temă. Nu știu dacă există studii în legătură cu traficul de persoane. Mi se pare că Comisia trebuia să pregătească un asemenea studiu în toamnă, pentru că statele membre au cerut un asemenea studiu pentru a monitoriza situația care s-a schimbat foarte semnificativ uh, față de anii anteriori. În legătură cu criminalitatea organizată, Uh, acești infractori au putut să se adapteze la legislația cea mai strictă și acest lucru a dus la o nouă problemă comparativ cu uh, instrumentele pe care le-am, le-am introdus în 2002. Trebuie să punem accentul pe această problemă foarte gravă pentru că poliția nu poate să identifice în mod foarte clar ca aceste cazuri de sclavie. Uh, victima nu este totdeauna forțată fizic sau abuzată. Deseori ne-am confruntat cu asemenea cazuri în uh, țara mea. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Costa. Vreau doar să o întreb pe doamna Bauer dacă dorește să răspundă cu niște comentarii finale pe această temă. Uh, bevezetőnek hadd mondjak el egy érdekes történetet. Nemrég hallottam Bécsben a, a Nemzetközi Migrációs Szervezet egyik... Uh, recent am auzit la Viena la o conferință a agențiilor uh, pentru probleme de migrație. Am participat la această conferință și acolo s-a proiectat o imagine cu o scrumieră și se spunea acolo opriți traficul cu tinere. Traficul de tinere femei. Asta este o dovadă că traficul de femei nu este un lucru nou, asta se întâmpla și în America de Sud cu multă vreme în urmă, însă statele membre nu colaborează foarte bine, nu-și coordonează acțiunile. Ce poate să facă Poliția Națională. Ar fi util dacă Frontexul, Europolul și Eurojustul ar fi util ca acestea să lucreze împreună pentru a combate criminalitatea organizată. Și asta se va face uh, pe baza noilor dispoziții care vor intra în vigoare în curând. Însă este complicat să se introducă măsuri uh, specifice și nu pot să ai decât 25 uh, de rânduri atunci când adresezi o întrebare. Deci uh, este greu uh, să pui totul, să aștern totul pe pagină într-un spațiu atât de mic disponibil. Însă, decizia cadru care sperăm că va fi adoptată ar fi o modalitate de a lupta, de a combate traficul de persoane. Avem uh, o serie de definiții, unele dintre acestea sunt foarte bune, însă schimbat în protocolul de la Palermo avem niște uh, definiții uh, foarte precise în legătură cu traficul de persoane și Consiliul Europei are o asemenea definiție. Decizia noastră cadru include o definiție care s-ar aplica peste tot în țările Uniunii Europene. Însă, desigur, avem diferite categorii de trafic. Avem și trafic uh, de uh, organe, de pildă. Însă, există Uh, o diferență între trafic de persoane și trecerea ilicită uh, a unor persoane peste frontieră. Nici nu știți uh, cât poate să plătească cineva Uh, pentru a fi ajutat să treacă frontiera în mod fraudulos într-o altă țară, dar după aceea persoana descoperă că de fapt a fost victima uh, persoanei respective. Victimele nu trebuie să fie niciodată pedepsite. Chiar dacă sunt uh, forțate să comită uh, acte ilegale. Iar decizia cadru este foarte prudentă în transmiterea acestui mesaj. Dacă e vorba de un copil, un copil care ar putea să fie martor, copiii pot să fie interogați o singură dată și nu în public, după aceea mai este și posibilitatea de a permite sau nu uh, filme video. 6B este foarte semnificativ pentru că ceea ce se numește acolo sindromul Stockholm este cât se poate de real și complică sau înrăutățește foarte mult lucrurile pentru o serie de persoane. Aceasta poate să însemne că vom avea și mai multe greutăți în uh, stabilirea unei metode sau un, a unei metodologii, însă vă pot uh, promite sau vă garantez că dacă veți fi aici pe toată durata acestui mandat și după aceea veți întâlni această problemă de multe ori. Mulțumesc că este o problemă complexă de importanță majoră. Iată de ce, atunci când uh, tratatul de la Lisabona intră în vigoare, sperăm că aceasta se va întâmpla pe 1 decembrie, Parlamentul va avea mai multe competențe în acest domeniu, domeniu și Comisia noastră va avea și mai multe responsabilități și competențe în uh, procedura de codecizie. Asta nu înseamnă că uh, avem totul în mâna noastră. Cred că sunteți de acord cu procedura prezentată de doamna Bauer. Cu alte cuvinte, vom înainta un chestionar Comisiei și Consiliului și, de asemenea, vom uh, pregăti și un proiect de rezoluție uh, doamna Bauer va face acest uh, lucru și va perfecta această propunere cu raportorul UMRA. După aceea, după adoptarea rezoluției, la următoarea noastră întâlnire, care va avea loc pe 30 noiembrie, la ora 3 după amiaza. E bine, la această întâlnire de pe 30 noiembrie, așa cum spuneam, vom adopta rezoluția care va fi transmisă ulterior plenarei în perioada 14-17 decembrie și în felul acesta cred că am încheiat uh, ordinea de zi. Vă mulțumesc pentru participare. Președinta mulțumește interpreților pentru munca lor eficientă. Vă mulțumesc. Seară bună tuturor!